Chiedo per il fatto che stiamo eh, chiedo per il fatto che stiamo Îmi cer scuze pentru faptul că întârziem începutul votului, dar lista de vot a liberalilor nu a ajuns la timp la colegi, deci vă rog puțină răbdare pentru a aștepta să se rezolve această problemă, pentru a permite colegilor noștri liberali să poată să voteze conform listei lor. Acest document va fi distribuit și apoi vom trece la vot. Oricum, puteți să începeți uh, să verificați dacă vă funcționează cartela de vot. Uh, um, puteți să o introduceți uh, în consolă pentru a vedea dacă aceasta se aprinde. Bine, allora possiamo cominciare la votazione. Haideți să începem. Votăm recomandarea adresată Consiliului în legătură cu cea de-a 65-a sesiune a adunării generale a ONU, aliniatul 1, punctul A, amendamentul 17 Melanchon, cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Pentru, împotriva, se respinge. Compromisul 1 al raportorului, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă și trecem la amendamentul 21, celelalte fiind acoperite de compromis. cine e pentru amendamentul 21? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 22. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 23. cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 24. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 25. Vom vota amendamentul 25. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 30 acum. Se adoptă. Împotrivă se respinge. Amendamentul 31. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 32. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 33. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum trecem la compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 38. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 39. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 42. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 43. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 44. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 45. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 46. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Doriți să verificăm? Bun. Deci e vorba de amendamentul 46. S-a deschis votul electronic pentru amendamentul 46. Abbiamo 60 schede. Avem 60 de carduri, 61 de carduri, 59 de persoane care pot vota, deci rog două persoane să nu voteze, voteze, 31 de voturi pentru, 29 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 47, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Compromisul 5, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Și trecem acum la amendamentul oral 1 Văd pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. A doua parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Doriți să verificăm? Bine. Deci pentru a doua parte a amendamentului oral numărul 1 s-a deschis votul electronic. 64 schede, 64 de cartele, 62 de persoane pot vota. Domnul Lansdorf nu dorește să ia cuvântul, vă rog. Now it's on. Okay, thank you. Uh... Acum merge, mulțumesc. Domnule președinte, am votat partea a doua, dar nu am votat partea a întâi și nu are sens să votăm așa. V-aș ruga să verificăm dacă la votul pentru partea întâi este vot negativ pentru că eu am avut impresia că s-a votat pentru. Deci la amendamentul oral numărul 1 avem nevoie de tot textul ca să putem vota cu sens a doua parte, care este vot pe părți cerut de colegii de la GUE. Vă rog, haideți să verificăm partea întâi și apoi să facem votul pentru partea a doua, pentru că nu are sens să votăm partea a doua altfel. Allora, volete un check su tu... Deci doriți să verificăm uh, votul pentru ambele părți. Bine. Deci, votăm din nou. Prima parte, prin vot electronic, deci prima parte a amendamentului oral numărul 1. S-a deschis votul pentru prima parte a amendamentului oral numărul 1. 61 de voturi. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 24 împotriva. Se adoptă. A doua parte a amendamentului oral numărul 1. S-a deschis votul electronic și pentru a doua parte. 64 de voturi exprimate, 31 de voturi pentru, 33 împotrivă, se respinge. Și votăm acum amendamentul de compromis numărul 6. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum trecem la compromisul numărul 7. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 57. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 57 vom uh, vota electronic pentru a verifica. Deci votăm electronic amendamentul 57. 34 pentru, 27 împotrivă. Deci se adoptă. Amendamentul 58. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 59 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 60 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. Amendamentul 61 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul oral numărul 2 al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 8 al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și tre... următoarele amendamente sunt incluse în compromis. Trecem la 65. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 66. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Sărim peste 68 și trecem la compromisul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 67. Cine-i pentru? Împotrivă. Aș propune să verificăm vot electronic privind amendamentul 67. Să deschis votul. 67, deci vot electronic. 33 de voturi pentru, 30 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 69 este caduc, pentru că am votat compromisul 9. Trecem la amendamentul 70. Cine-i pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 al raportorului, cine-i pentru? Împotrivă, se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 77. Cine-i pentru? 76, mă scuzați, spune domnul președinte. Votăm deci amendamentul 76 pentru împotrivă. Se respinge. 77. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 60, 78 pentru. Împotrivă. Se respinge. Votăm uh, electronic amendamentul 78. Să deschis votul. S-a închis votul. 29 împotrivă, 34 pentru. Vă rog să ridicați mâna pentru că dacă nu văd mâinile ridicate, trebuie să verificăm electronic și pierdem vremea. 79. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 80. Cine-i pentru? împotrivă, se respinge. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 80. Amendamentul 80, deci. Votăm pentru 80. 63 de voturi exprimate, 62, 62 41 împotrivă, 21 pentru, se respinge. 81, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 82, cine pentru? Împotrivă, se respinge. 83, pentru. Împotrivă, se respinge. 84, cine pentru? Împotrivă, se respinge. 85, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 86. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 87. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Și trecem acum la considerente. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Considerentul A, amendamentul 2, votăm uh, electronic, s-a deschis votul. Manca ancora un voto. No. Mai lipsește un vot, un coleg care nu dorește să voteze, 35 împotriva, 26 pentru, se respinge. Amendamentul 3, la considerentul A, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la un vot separat privind amendamentul 4. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte, retrasă. A treia parte, pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul oral numărul 3. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul oral acoperă următoarele. Amendamentul 8. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, aș spune se respinge. Amendamentul 14 pentru, deci, votăm electronic amendamentul 13. 63 cartele introduse, 31 împotrivă, 32 voturi pentru, se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 14 pentru, împotrivă. Aș spune că se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, se respinge. 16 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Allora, qui votiamo sol... Acum uh, votăm uh, cele patru amendamente pentru că celelalte sunt acoperite de compromise. Amen- primul amendament al Comisiei DEVE, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Um, amendamentul DVB pentru. Împotrivă se adoptă. C pentru. Împotrivă. Trebuie să controlăm. Dacă nu ridicați mâna, asta e situația. Pentru amendamentul DVC, vot electronic, să deschis votul. 64 de carduri introduse, 60 de persoane au votat, 3 colegi încă nu au votat. Mai așteptăm câteva secunde. Are cineva nevoie de o cafea? Gata. Foarte bine. Deci, 31 de voturi împotrivă, 34 pentru. Se adoptă. Amendamentul D de la DV. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Votăm electronic întregul raport. S-a deschis votul. Manca sempre uno. Mai lipsește un vot. Sunt sempre dei misteri su questi voti. C'è qualcuno che ha la scheda ma non vota? Cineva are card, dar nu votează. S-a închis votul. 59 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 4 obțineri. Felicitări domnului raportor. Se adoptă. Felicitări domnule Lambsdorff. Trecem acum la următorul vot. Domnul Lambsdorff, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Very Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să informez colegii, în primul rând, că cooperarea cu Comisia DEVE a fost excelentă pe acest raport. Dar, de fapt, nu asta voiam să spun. Voi merge acum la Consiliu, pentru că e vorba de o recomandare către Consiliu. Am avut o invitație din partea grupului de lucru de la Consiliu pentru a prezenta aceste recomandări chiar și anul trecut, acum e a doua oară. Și ideea este să creăm un dialog între Parlament și Consiliu pe tema relațiilor strategice cu ONU. Asta voiam să spun colegilor și cred că e o evoluție foarte pozitivă. Mulțumesc mult! Benissimo, grazie, onorevole Lan. Foarte bine, mulțumim domnule Lansford pentru precizare. Trecem acum la votul privind aspectele instituționale primind aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și Libertățile Fundamentale. Aliniatul 1, amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Sărim peste amendamentul 3. Trecem la compromisul 3. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 5, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 7, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 8, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 9, nu. Amendamentul nu. Nu. Amendamentul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Nu am văzut uh, cum ați ridicat mâinile, așa că verificăm vot electronic amendamentul 10. S-a deschis votul. 65 votanți. 65 de cartele introduse, 61 de voturi exprimate, lipsesc 4 voturi, acum 3. Nu, lipsesc trei voturi. Vă rog să aduceți trei cafele colegilor care n-au votat. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 27 împotriva. Se adoptă. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Sărim peste 13, trecem la amendamentul 11. cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 12 pentru? Nu? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 14. Deci, doriți să verificăm pentru amendamentul 12? S-a deschis votul electronic de control pentru amendamentul 12. S-a deschis votul. 65 schede. 65 de cartele, 63-64 de persoane au votat. S-a închis votul. 29 de voturi împotrivă, 33 pentru, se adoptă. Amendamentul 14, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 15, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 16 pe două părți, nu. Este acoperit de compromisul 1. Amendamentul 17, prima parte, cine pentru? Împotrivă se adoptă. A doua parte, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 19, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20, compatibil cu 19, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 21 cade. 22. Nu, acest amendament nu este caduc. Ba da, este caduc. Trecem la amendamentul 23. Atunci, cine pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul electronic privind amendamentul 23. S-a deschis votul. E ne manca sempre uno, chiudi. S-a închis votul. 30 de voturi împotriva, 32 de voturi pentru, se adoptă. Cum votăm electronic întregul raport? S-a deschis votul. 65 de cartele introduse, 63, 2 de persoane au votat. S-a închis votul. 57 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări domnului raportor. Și trecem acum la următorul vot. E vorba de strategia UE pentru relațiile cu America Latină. Raportor este domnul Salafranca. Începem cu amendamentul 116, Melanchon, cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 32, identic cu 33, cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 34, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 35, cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 117 pentru, împotrivă, se respinge. 118 pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, se respinge. A doua parte, cine pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul 36, cine pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul Doriți să verificăm votul pentru 36. S-a deschis votul electronic pentru a verifica. Pentru amendamentul 36. 63 schede, 61 votanti. 61 de persoane au votat, s-a închis votul. 30 de voturi pentru, 30 împotrivă, se respinge. 37. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă 119 Mélenchon. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 38. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 39. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 40. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 41. Identic cu 42, amendamente lingvistice, lingvistice nu se votează. Compromisul 8. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Domnul Lunacek dorește cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Voiam să am un vot uh, suplimentar ca să se includă violența de gen în acest alineat. A fost un uh, amendament de compromis între mine și domnul Meyer și a fost scos în compromisul acesta. Vreau să se voteze în plus. Eh, Aș dori să aflu și punctul de vedere al domnului raportor. Ceea ce propune doamna Lunacek este amendament oral pe subiectul violenței de gen, dar acest aspect este acoperit um, la, în introducere și având în vedere că este un, un uh, amendament oral, nu cred că este potrivit aici și trebuie să votăm conform listei de vot. Mulțumesc! Corect. Da, într-adevăr, uh, dar dacă sunteți de acord uh, opoziția cu domnul Salafranca și nu cu propunerea de uh, amendament oral, trebuie să vă ridicați în picioare. Domnule președinte, regulamentul uh, prevede că dacă o singură persoană este împotrivă, nu uh, se votează. Bine. Compromisul 8. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă? Trecem la amendamentul 46, nu, pentru că e din Vistic. 120. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 49. cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 10. cine e pentru? Împotrivă se adoptă. 51, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 52, pentru? Împotrivă, se adoptă. 121, cine pentru? Împotrivă, se respinge. Compromisul 11, pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la 56, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 58. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 61. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62. Nu este acoperit de Compromisul 13, 65, cine pentru, împotrivă, se respinge, 63, 63, cine pentru, împotrivă, ar zice se respinge, 64, 63 s-a deschis verificarea prin vot electronic pentru amendamentul 63. Abbiamo 63... 63 de cartele, 61 de voturi, s-a închis votul, 33 împotrivă, 28 pentru, se respinge. 64, cine pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul oral numărul 2, cine pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul 66, pentru? Împotrivă, se respinge. 67. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 14. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 63 73 cu amendament oral. cine pentru? Doamna Lunacek, vă rog. Ah, lo siento, nosotros no formamos parte del compromiso. Mă scuzați, dar uh, nu uh, suntem uh, parte a compromisului 14, de aceea aș dori ca amendamentul 17 să fie votat. Onorevole Salafranca, prego. Sí, dos cosas, señor presidente. Entiendo que a partir... Două lucruri, domnule președinte. Înțeles, înțeleg că odată ce se adoptă compromisul, toate celelalte amendamente sunt, devin caduce și, în al doilea rând, uh, grupul meu se opune amendamentului oral. Bine, atunci cad amendamentul 70 și votăm amendamentul 73 fără amendament oral. Aceasta este poziția dumneavoastră. Bine, votăm amendamentul 73 fără amendament oral. cine pentru? Împotrivă. Se respinge 74. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 75. Identic 122. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul oral numărul 4. cine pentru? Vă rog, domnule Salafranca. No, Nu, procede esta enmienda oral, señor presidente. Acest uh, amendament oral nu este adecvat. Dacă vă opuneți, Prego, onorevole. Vă rog. Domnule președinte, poate domnul Salafranca să explice de ce nu acceptă acest amendament oral care este pe lista de vot, care nu este un amendament oral propus acum? Vă rog, domnule Salafranca. Regiunile ultraperiferice es ajeno este informe, domnule președinte. Nu se vorbește în acest raport uh, despre uh, regiunile ultraperiferice, domnule președinte. Bine, allora non si vota l'emendamento. Bine, atunci nu votăm pentru amendamentul al numărul 4 și votăm uh, amendamentul 123. Mai doriți să spuneți ceva? Vă rog, doamne Bonliț. Domnule președinte, grupurile vor decide dacă vor vota sau nu, dar un raportor nu poate să suprime un amendament acceptat de secretariat pe listă. Citesc uh, regulamentul în legătură cu aceste aspecte. Amendamentele prezentate oral în comisie pot să fie puse la vot dacă niciun membru al comisiei nu se opune. Un membru s-a opus, așa că nu putem vota acest amendament oral. Îmi pare rău, dar aceasta este regula. Amendamentul 122 uh, am sărit. Amendamentul 123 acum. Melenchon. cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 76 al raportorului. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 124 pentru. Împotrivă. Se respinge. 77 cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 78. cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 79. cine e pentru? 78. S-a deschis votul la solicitarea de verificare. Vom uh, Închide votul. Se adoptă cu 35 de voturi pentru, 27 împotrivă. Amendamentul 79, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă 80, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 125, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 81, cine pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 82, în trei părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, se respinge, a doua parte, cine pentru, împotrivă, se adoptă, partea a treia, cine pentru, împotrivă, se respinge, amendamentul 83, a treia parte, vom verifica prin vot electronic pentru a treia parte a amendamentului 82. Să deschizi votul. Sunt sempre due Doi colegi în continuare nu votează. 37 de voturi împotrivă, 26 pentru, deci se respinge. 83, cine pentru? Împotrivă, se respinge. 84, pentru, împotrivă, se respinge. 85, cine-i pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 15, pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 87 al raportorului în două părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă se adoptă. A doua parte, pentru? împotrivă, se adoptă. 88, cine-i pentru, împotrivă, se adoptă. 89 al raportorului, cine-i pentru, împotrivă, se adoptă. 90, cine-i pentru, împotrivă, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Sărim peste 92, trecem la compromisul 17 pentru, împotrivă, se adoptă, 94 pentru, împotrivă, se respinge, 95, cine pentru, împotrivă, se respinge, 126 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, se adoptă, și trecem la 98. Amendamentul 98. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. Se respinge. 100 și 101 identice. Cine-i pentru? Nu. Aceste amendamente sunt acoperite, am greșit, sunt acoperite de am, compromisul 18. Deci, amendamentul 128. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul oral 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 103 pentru, împotrivă, se respinge. 104 pentru, împotrivă, se respinge. 105 pentru, împotrivă, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, se respinge. 107 pentru, împotrivă, se respinge. 108 pentru, împotrivă, se respinge. 109 pentru, împotriva, se respinge. 110 pentru, împotriva, se respinge. 111 pentru, împotriva, se adoptă. 129 Vot pe părți. cine pentru prima parte? Împotriva. Se respinge a doua parte pentru împotrivă, se respinge. Amendamentul 2, cine pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 112, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 3, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, se respinge. 113, amendament lingvistic, Amendamentul 5 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 6, vot pe părți, prima parte. cine pentru? Împotrivă, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 1, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 8, cine pentru? Împotrivă, se respinge amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 12 pe trei părți. Cine pentru prima parte? Împotrivă? Se respinge. A doua parte? Pentru? Împotrivă? Se respinge. A treia parte? Pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 13. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 14 al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Avem aici o precizare. Trebuie mai întâi să votăm amendamentul oral numărul 6 și dacă este respins, Vom vota amendamentul 15. Domnul Salafranc are cuvântul. Domnule președinte, ne opunem acestui amendament oral. Votiamo. Atunci, regulamentul ne impune să votăm amendamentul 15, așa cum este. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 114 pentru? Împotrivă? Eu cred că se respinge. Dar vă rog să ridicați bine mâna, faceți puțină gimnastică. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, se respinge. 117, cine pentru, împotrivă, se respinge. 115 pentru, împotrivă, se respinge. 18 pentru, împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, se respinge. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendament, compromisul 5, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 20, amendamentul 26 este acoperit. Compromisul 7. Cine-i pentru? împotriva Se adoptă. Amendamentul 28. Avem aici un amendament oral numărul 7 pe care îl votăm împreună cu amendamentul 28. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 29. cine pentru? împotrivă, se respinge. 30, cine pentru, împotrivă, se respinge. 31, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul la numărul 8, cine pentru, împotrivă, aș propune să verificăm. Domnul Salafranca dorește să ia cuvântul, nu? Vom verifica electronic amendamentul oral 8 pentru că nu am văzut cum ați ridicat mâna. S-a deschis votul. 65 de cartele introduse, 63 de persoane au votat, s-a închis votul. Privind amendamentul oral 8, 37 împotrivă, 26 pentru, se respinge. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Dar trebuie să ghicesc acest lucru. Amendamentul oral 9, cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Și acum votăm uh, avizele Comisiei pentru Dezvoltare, dar înainte de acestea dau cuvântul domnului Salafranca, care a cerut cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit târziu un aviz de la Comisia DEVE și chiar ieri. Și, sincer vorbind, majoritatea punctelor au fost deja acoperite de acest raport, așa că eu recomand următoarele. Sunt câteva puncte care nu sunt incluse, însă recomandarea mea pentru membrii comisiei este să respingem toate punctele uh, din avizul Comisiei DEVE. Mulțumesc! Lunacek, prego, onorevole. Doamna Lunacek, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt de acord cu raportorul, îmi pare rău, însă Comisia DEVE a votat ieri și poate lucrurile ar fi putut fi organizate mai bine în ceea ce privește coordonarea, dar sigur că documentul a ajuns târziu ieri, însă eu aș dori să votăm, să-l votăm punct cu punct pentru că o parte dintre aspecte nu sunt acoperite de textul raportorului, deci cred că ar trebui să-l parcurgem punct cu punct. Domnul Maier și domnul Viganen, nu sunt de acord nici eu cu raportorul, pentru că trebuie să votăm fiecare propunere, una câte una, E adevărat că au sosit târziu, însă aș dori să vă reamintesc că am primit ieri compromisurile chiar la începutul ședinței. Deci suntem obișnuiți cu genul acesta de practici și sperăm să le, să le rezolvăm. Domnul Vigne, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun și eu că trebuie să arătăm respect colegilor noștri din Comisia DEVE, deci am dori să votăm așa cum s-a prezentat. Mulțumesc. Da bine, atunci Vom vota aceste amendamente unul câte unul. Începem cu aliniatul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. Putem verifica, dar este o verificare simbolică. Este clar, în urma ridicării mâinilor, uh, care este rezultatul. Da. și dacă... Bine, haideți să votăm electronic uh, aliniatul 1. 60 65, 64, 30... A, aveți dreptate! Se respinge, dar acest lucru înseamnă că trebuie să verificăm pentru fiecare vot. Vă rog să ridicați bine mâinile. Aliniatul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Pentru mine se respinge, dar știu, veriți să, doriți să verificăm? Da, mi-am închipuit. Votăm electronic, aliniatul 2. Ne jucăm cu consolele. Un, a, questa volta sono due che non vot. Două persoane n-au votat. 31 împotrivă, 28 de voturi pentru, se respinge. Aliniatul 3, cine e pentru? Împotrivă, pentru mine se respinge. Grumit sau chiar vreți să verificăm? Bine, verificăm. Aliniatul 3. Bine. Atunci vom vota electronic pentru fiecare aliniat. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru aliniatul 3. O persoană în continuare nu votează. S-a închis votul se adoptă cu două voturi diferență. Aliniatul 4 uh, s-a deschis votul. Aliniatul 4 s-a deschis votul pentru aliniatul 4. În sfârșit, 37 împotrivă, 27 pentru, se respinge. Aliniatul 5 acum, vot electronic, s-a deschis votul. Vom uh, închide votul și apoi vă dau cuvântul. S-a închis votul. Dacă doriți să, vă, să spuneți că nu aveți la dumneavoastră cartela de vot, puteți să votați uh, prin ridicarea mâinii, dar aprindeți microfonul, vă rog. E un buton pe care scrie Bosch pentru microfon pe dreapta. Eu scuze, președinte. eu sunt... Îmi cer scuze, domnule președinte. Eu sunt supleant și mi se spune că la PPE avem numărul complet de voturi, dar aș vrea să știu că având în vedere că diferența este de un vot sau două, nu votez dacă așa este, dar aș vrea totuși să votez dacă s-ar putea. Are. Este un control pe care tehnicienii trebuie să-l facă dacă numărul membrilor PP-ului este, uh, dacă sunt suficienți votanți de la PPE, nu puteți vota în plus, pentru că ceilalți se vor supăra. Deci puteți doar asista la vot. Aliniatul 5, 38 de voturi împotrivă, 23 pentru, se respinge. Aliniatul 6, s-a deschis votul electronic privind aliniatul 6. Dacă adorme cineva, puteți vota dumneavoastră. Se respinge cu 53 la 12. Aliniatul 7. S-a deschis votul electronic privind aliniatul 7. S-a închis votul electronic. 49 împotrivă, 16 pentru. Se respinge aliniatul 8. S-a deschis votul electronic. Două persoane încă n-au votat. S-a închis votul. 63 de voturi pentru, iată, unanimitate. Aliniatul 9. S-a deschis votul electronic privind aliniatul 9. ...55 împotriva 6 pentru. Acum votăm electronic aliniatul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. 57 pentru, 6, 7 împotrivă, se adoptă. Votăm electronic aliniatul 11, s-a deschis votul. Chiusa la votație. S-a închis votul. 32 împotrivă, 33 pentru, se adoptă. Aliniatul 12, s-a deschis uh, votul. Volevo proporre un bloc. Vreau să vă propun să votăm în bloc, dar știu că nu sunteți de acord. 32 împotrivă, 33 pentru, se adoptă. Aliniatul 13, să deschizi votul electronic. Votazione elettronica chiusa. S-a închis votul, 42 împotrivă, 23 pentru, se respinge. Aliniatul 14, s-a deschis votul. S-a de... închis votul. 48 împotrivă, 16 pentru se respinge. Aliniatul 15 s-a deschis votul electronic. Votațiune electronică. S-a închis votul. 55 pentru, 9 împotrivă, se respinge. Aliniatul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. 33 împotrivă, 31 pentru, se respinge. Aliniatul 17 s-a deschis votul electronic. Ultimul uh, aliniat. 32 împotrivă, 33 pentru se adoptă și acum votăm uh, electronic întreag, întregul proiect de rezoluție astfel modificat. 54 de voturi pentru, un vot împotrivă, 9 abțineri. Felicitări raportorului, felicitări secretariatului care a făcut, uh, a muncit mult. S-a încheiat votul uh, și reluăm lucrările peste 5 minute de pauză. Așteptăm uh, ieșirea din sala colegilor pe care nu interesează restul dezbaterilor. Pregherei le persoane... Aș ruga persoanele